a Orientului uh, Mijlociu să avem o politică coerentă și în Est și în Sud. Să avem politici responsabile, nu doar politici bazate pe emoții, chiar dacă sunt unele uh, de natură umanitară. Mulțumesc, dragi eh, colegi. Din cauza întârzierilor foarte mari, acesta este ultimul cartonaș albastru pe care îl mai accept, pentru că nu mai avem timp să prelungim dezbaterea. Am fost informați că președintele delegației Camerei Reprezentanților eh, din Regatul Marocului, Rashid Al-Tarami, este prezent eh, în galerie și urmărește uh, uh, lucrările noastre. Urăm bun venit delegației marocane. Sperăm că e o vizită interesantă și utilă. Fiți uh, bineveniți și vă mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi aici la Strasbourg.